care nu este echilibrată pe tot uh, parcursul uh, Uniunii. Mulțumesc. Grație, comisar. Da, mulțumesc, domnule comisar. Am încheiat uh, discutarea acestui punct. Se va vota mâine la orele 12.30. L'ordine del giorno reca. Pe ordinea de zi se află discutarea raport lui doamnei Hanslick privitor la procesul de evaluare reciprocă prevăzut de directiva privind serviciile. Dau cuvântul doamnei raportare pentru 4 minute, vă rog. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, mam dzisiaj za... Mulțumesc, doamnă uh, președinte, domnule comisar. Astăzi am onoarea să vă prezint raportul privitor la procesul de evaluare reciprocă prevăzut directiva privind serviciile. După cum știți, domnule comisar, Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor a Parlamentului este foarte interesată în a vedea care este situația pentru, în, în ce privește problema în aplicarea directivelor, directivei privind serviciile, care este un uh, act legislativ foarte important. De aceea am examinat cu atenție procesul de evaluare reciprocă și propunerile pentru acțiuni ulterioare pentru consolidarea uh, pieței serviciilor în Uniunea Europeană. Procesul de evaluare reciprocă se referă la trei puncte. În primul rând, experiența referitoare la o evaluare reciprocă, în, în al doilea rând, uh, rezultate și acțiuni ulterioare care trebuie întreprinse pentru a mm, consolida și mai mult piața comună a serviciilor și, în al treilea rând, uh, procesul de evaluare reciprocă ca un instrument care să fie utilizat și în viitor. Uh, Comisia IMCOM consideră că acest proces trebuie considerat ca fiind o formă de cooperare valoroasă, astfel că administrațiile statelor membre pot învăța ceva în legătură cu implementarea eh, directivei serviciilor în alte țări. Procesul de valoare reciprocă înseamnă de asemenea și punerea în comun a multor cunoștințe, mm, astfel încât să putem avea o imagine mai completă a situației pe uh, piața comunitară după implementarea directivei serviciilor. De aceea consider că utilizarea procesului de valoare reciprocă și în alte domenii politice ar trebui uh, recomandată și pe viitor. Uh, cu toate acestea, mm, procesul acesta cere foarte mult timp și energie, astfel încât instrumentul despre care vorbim trebuie utilizat într-un mod selectiv și întotdeauna de la caz la caz referitor la regulamente cheie, foarte importante. Noi credem că și transparența procesului trebuie sporită prin uh, furnizarea de informații către uh, toate părțile interesate. În raport ne spunem că susținem și măsuri ulterioare sugerate de Comisia Europeană pe baza procesului de evaluare reciprocă. Domnule comisar, lucrând la acest raport, am ținut întotdeauna cont de faptul că prioritatea principală în construirea unei piețe comune a serviciilor este o uh, punere în aplicare uh, completă a directivei serviciilor în toate statele membre. Din nefericire, uh, la aproape 2 ani după intrarea în vigoare a directivei, iată că încă n-am ajuns la această fază. Parlamentul European ar dori să fie ținut la uh, curent uh, în mod constant în legătură cu evoluția lucrurilor în ce privește punerea în aplicare a directivei. Considerăm că și Comisia Europeană trebuie să ia măsuri uh, pentru ca statele membre să uh, aplice directiva în mod obligatoriu. Uh, Așteptăm și raportul în legătură cu evaluarea economică a punerii în aplicare a directivei. Am dorit să știm dacă economiile făcute uh, în urma implementării directivei uh, sunt reale și am dorit să știm și acolo unde poate s-au supraevaluat uh, lucrurile auzim atâtea dezbateri privitoare la austeritatea și nu putem uh, să nu profităm de ocazia pe care ne oferă directiva, mai ales când ne gândim că 9 din 10 noi locuri de muncă create în economiile europene uh, sunt create în sectorul serviciilor. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm eforturile asupra uh, piețe comune a serviciilor, mai ales în zonele care ar aduce mai multă plus valoare ar trebui de asemenea să examinăm cu atenție punerea în aplicare a clauzei uh, libertății mediului de afaceri. Și IMCO ar dori să fie implicată în procesul punerii în aplicare și a monitorizării uh, directivei. Aș dori să subliniez încă o dată că e foarte important să garantăm în acest moment uh,

bazată pe evaluarea uh, modului în care um, se aplică legea în domeniul serviciilor uh, ține, uh, va arăta și va garanta că piața unică a serviciilor funcționează cum trebuie. Mulțumesc! Ai cu doamna Flașicova. Da. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, dragi colegi, crearea unei piețe unice a serviciilor a fost una din pietrele de temelie ale procesului european încă de la începutul acestuia. Însă această piață unică uh, nu a avut ca scop pur și simplu existența sa și nimic altceva, ci de a îmbunătăți viața oamenilor din Uniunea Europeană. Uh, această piață are un mare potențial care ar trebui folosit ca pârghie pentru a crea noi locuri de muncă și a, ă, noi oportunități pentru mediul afacerilor. E o ocazie de care trebuie să profităm în această perioadă de criză. Se pare că statele membre unde se furnizează serviciile, deci beneficiare ale serviciilor, ă, din păcate, creează ă, obstacole în fața furnizorilor de servicii, prestatorilor de servicii, mai ales în domeniul asigurărilor figurile nu, din păcate, pentru moment nu pot fi transfrontaliere și este o problemă, mai ales, de exemplu, în domeniul construcțiilor. Deci aș dori ca și Comisia să se gândească la eliminarea acestor obstacole sau pentru toate acestea pentru îmbunătățirea situației economice în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Grazie. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Irigoyen. Eh, señorías señor comisario la creación de un mercado de servicios. Dragi colegi, domnule comisar, chestiunea unei evoluții integrate nu este doar un fundament al Uniunii Europene, este și o chestiune esențială pentru creștere în Europa. Evaluarea reciprocă în cadrul uh, directivei s-a demonstrat a fi un instrument uh, util pentru a clarifica uh, situațiile neclare care mai există și pentru a verifica dacă statele membre au luat măsurile necesare și dacă le aplică corect. În plus, este vorba și de diseminarea bunelor practici. Mai există, din păcate, multe obstacole naționale, în special în ceea ce privește obstacolele în calea serviciilor reciproce între întreprinderi. De a trebuie să, trebuie să ne îngrijim de aplicarea integrală a prevederilor directivei serviciilor, care constituie un pas important pentru construcția comună europeană. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, domnul Figueiredo. Mulțumesc, doamnă președintă din uh, păcate, trebuie să uh, văd că, trebuie să constat că se insistă asupra liberalizării serviciilor în Europa, dar nu se ia în considerare uh, existența unor decalaje din ce în ce mai mari între situația economică a statelor membre. Unele grupuri financiare din țările mai industrializate uh, și uh, uh, unele firme din aceste țări se vor impune mai ușor în țările cu economii mai fragile, contribuind astfel la uh, distrugerea de mii și mii de IMM-uri și de locuri de muncă, așa cum se întâmplă acum în Portugalia, în diverse sectoare economice, mai ales în sectorul comerțului al serviciilor, de exemplu cu supermarketurile, dar și în alte cazuri. Uh, de aceea solicităm Comisiei să își regândească strategia privitoare la liberalizarea serviciilor ca să poată salvgarda locurile de muncă și evoluția țărilor membre cu economie mai fragilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul comisar Andor. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, deputați. Raportul cu privire la procesul reciproc de evaluare în cadrul directivei oferă date noi în ceea ce privește rolul principal al Parlamentului European în această chestiune principală, un rol central și în cursul negocierilor uh, directivei și a perioadei de implementare. Acest raport constituie o contribuție importantă pentru implementarea pe deplin uh, a directivei serviciilor uh, în toate statele membre. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru relevanța analizei uh, sale și pentru mesajul puternic transmis de acest raport. Aș dori de asemenea să mulțumesc și raportorilor din umbră, în special doamne Evelyn Gebhardt, care a contribuit uh, foarte mult prin activitatea sa la negocierile pe marginea directivei. De asemenea, doresc să mulțumesc și președintelui Malcolm Harbour. Trebuie implementate toate aspectele directivei serviciilor, fie că e vorba de aspecte tehnice, legale sau practice. Nu e nevoie doar de o adaptare a legislației naționale. Trebuie să asigurăm și funcționalitatea ghișeilor unice. Raportul introduce și un semnal puternic în ceea ce privește pașii următori cu privire la dezvoltarea ulterioară a pieței unice pentru servicii. Directiva a adus deja un uh, progres tangibil, însă implementarea încă nu este completă, mai există potențial. De aceea trebuie să privim spre viitor și raportul dumneavoastră contribuie la acest deziderat. Salut susținerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acțiunile propuse de Comisie în uh, comunicarea sa din februarie 2011. Acestea arată că trebuie să avem în vedere nevoile și problemele utilizatorilor pieței interne, a cetățenilor și a societăților comerciale. Împreună cu statele membre, Comisia a lansat revizuirea uh, cu privire regulilor comunitare pentru că deseori există reguli paralele și ceea ce duce deseori la probleme practice. O firmă din Un uh, cetățean francez care lucrează în uh, uh, Belgia poate să se supună simultan mai multor legislații. În cooperație cu legii administratorii naționali avem în curs de desfășurare un test de conformitate care se desfășoară pe baza unor studii cheie în construcții, turism și servicii de afaceri. Sunt hotărât să țin la curent uh, Parlamentul European și în special Comisia IMCO cu rezultatele acestui studiu. Pe baza valorilor de referință, Comisia va propune acțiuni concrete în 2012 pentru a asigura o mai bună funcționare a pieței interne. În plus, vom analiza în detaliu barierele identificate în cursul perioadei de revizuire. E vorba de uh, cerințe care Uh, se referă la formă de <clears throat> societate sau cerințe de capital, ceea ce pot constitui obstacole transfrontaliere. Astfel de restricții se aplică deseori în sectoare cu o valoare adăugată ridicată, care sunt importante pentru creșterea economică. În, uh, <clears throat> și vizează juriști, arhitecți, uh, consultanți fiscali, etc. Putem se pot promova uh, modele de afaceri în acest sens. Comisia va analiza impactul la fața locului acestor cerințe și va decide până în 2012 dacă <clears throat> va fi posibilă lansarea unor inițiative specifice. Vom uh, <clears throat> face și un studiu în ceea ce privește impactul economic al directivei serviciilor. Raportul dumneavoastră demonstrează importanța pe care Parlamentul o acordă unui astfel de studiu. Eu aș dori să vă prezint personal uh, rezultatele acestui studiu la începutul anului 2012. În ceea ce privește metoda de evaluare reciprocă, știm că a fost un instrument esențial în contextul directivei serviciilor, a cărui sferă de cuprindere este foarte largă și care a presupus schimbări profunde în legislația națională. Fără îndoială, este un instrument al viitorului, dar sunt de acord cu dumneavoastră Trebuie să fac o analiză de la caz la caz înainte de aplicarea acestei metodologii altor instrumente legislative. Trebuie să fim pragmatici. Contez pe susținerea Parlamentului pentru a menține dinamica creată de implementarea directivei serviciilor. Mulțumesc! Grazie. Da, mulțumesc. La discussione è chiusa, la votazione... Am încheiat discuția, se va vota mâine la 12.30. Ora l'ordine del... Acum eh, avem pe ordinea de zi raportul doamnei Wall.